10 mai 2012. Procesul verbal și documentele adoptate ale ședințelor din 9 și 10 mai 2012 sunt distribuite. Există obiecții? Nu e cazul. Considerăm că procesul verbal a